we can start our meeting. Începem reuniunea. Ieri, după amiază, a avut uh, loc o reuniune și am să vă prezint propunerile de ieri. Coordonatorii au solicitat întâi autorizația de a redacta două um, rapoarte din propria inițiativă privind drepturile de proprietate intelectuală în piața internă și eficiența EPSEO în ceea ce privește recrutarea agenților pentru instituții. coordonatorii au mai propus următoarele audieri pentru 2010. Aceasta este o listă orientativă. Proiectul Google de a digitaliza patrimoniul de cărți al lumii. Probabil pentru ianuarie. Tratatul de la Londra și regimul lingvistic pentru brevete. Implementarea uh, dreptului comunitar 2008. Drepturile personalităților, mai ales în ceea ce privește informația. În contextul regulamentelor Roma 1 și Bruxelles. formarea pentru profesiunile juridice, problemele legate de gestionarea uh, societăților, dreptul contractual, situația actuală, aspecte transfrontaliere legate de starea civilă. S-a mai propus reluarea activităților grupului permanent sub coordonarea doamnei Galu. S-a propus ca uh, doamna Galu să fie raportoare pentru uh, raportul privind proprietatea intelectuală. versetul CE 864 privind obligațiile contractuale. Comparația cu datele Eurodec și Europol în uh, ceea ce privește în, în materie penală. Doamna Lichtenberg va fi raportor pentru transplantul de organe. Președintele va fi raportor pentru eficiența EPSO. De asemenea, s-a mai decis să se depune o întrebare mai veche despre proiectul Google de a digitaliza um, World Book Heritage. Atât. Mulțumesc. Să revenim la ordinea de zi. Avem uh, punctul 13 pentru început. Anume, protocolul privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere. Doamna Wallis, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveți în, în fața dumneavoastră un proiect de raport este o chestiune destul de simplă. Parlamentului se solicită avizul conform privind aderarea la protocolul de la Haga. Pentru că comunitatea europeană să adere la acesta este un post scriptum la ceea ce s-a, făcu- ce s-a făcut lunea trecută privind regulamentul, privind legea aplical, aplicabilă obligațiilor de întreținere, unde s-a cerut să se simplifice procedura privind creditorii Poate că acest regulament nu a ajuns în destule detalii. Însă avem uh, de ales între acestea și o convenție de la Haga. Și așa le-am reunit comunitatea să adere pentru ca creanțele care țin de întreținere să poată fi aplicate. Cred că este o veste bună și cred că Parlamentul ar trebui să îi acorde avizul conform cât mai curând. Cum spuneam, este o continuare a ce s-a făcut anterior. Vă mulțumesc. Any question? Aveți întrebări? Nu? Atunci vă mulțumesc, o să continuăm. Number 14. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Am plăcerea să urez bun venit doamnei Margaret Fellinger, care este director la, directoratul, la Direcția pentru o piață și o economie bazată pe cunoaștere de la Comisia Europeană. Vă rog. Thank you. Vă mulțumesc. Bună dimineața, domnule președinte, membrii ai Comisiei. Comisia este foarte bucuroasă să aibă ocazia de a prezenta Comisiei dumneavoastră ultima noastră comunicare privind uh, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în piața internă. Drepturile de proprietate intelectuală sunt active tot mai importante pentru afacerile europene, pentru ca uh, firmele, societățile europene să poată fi competitive pe plan mondial, ele trebuie să investească permanent în inovație, în produse și servicii mai sofisticate pe care să le protejeze prin mărci puternice. O protejare eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală este, prin urmare, vitală pentru concurența europeană, pentru creșterea economică și pentru menținerea locurilor de muncă în Europa. Cu toate acestea, aceste drepturi sunt din ce în ce mai amenințate de fenomenul contrafacerii și pirateriei, care recent a atins niște niveluri alarmante. Creșterea acestor fenomene în uh, unul, ultimii 20 de ani a crescut de la, 4, de, de la 5 uh, miliarde dolari la 500 de miliarde de dolari, ceea ce ne dă o idee asupra amplorii problemei. Cu toate acestea, implicațiile contrafacerii și pirateriei nu sunt întotdeauna bineînțelese. Opinia publică trăiește cu impresia că aceste fenomene afectează numai industria produselor de lux, însă nu mai este cazul. Contrafacerea și pirateria afectează toate tipurile de servicii și produse și economia în ansamblu implicațiile acestor fenomene pentru Europa sunt grave. În primul rând, se estimează că pirateria și contrafacerea distrug 2,5 milioane de um, locuri de muncă legale. Apoi, ele înseamnă un risc tot mai mare pentru sănătatea consumatorilor europeni, gama largă de produse contrafăcute, de la alimente, băuturi, cosmetice, parfumuri, echipamente electronice, piese de schimb pentru automobile sau pentru aparate electronice, medicamente și așa mai departe, duc la incidente din ce în ce mai grave. De exemplu, sunt cazuri în care telefoanele mobile explodează în mâinile consumatorilor din cauza unor baterii false. Copii sunt intoxicați de uh, ju- jucării contrafăcute care conțin substanțe toxice. Există multe asemenea exemple, însă opinia publică nu ține pasul cu ele. Contrafacerea și pirateria are și un impact social important. În primul rând, duce la pierderi de venituri din impozite. Din păcate nu avem cifre pentru cifre totale pentru uh, Europa, dar avem pentru SUA. În 2009, fiscul american a pierdut circa 62 de miliarde de dolari din cauza contrafacerii și pirateriei. În Europa, dacă am avea pierderi, pierderi asemănătoare, vă dați seama ce pierdere este aceasta pentru investițiile europene. Cu atât mai importante sunt în, vremuri, în vremea aceasta de criză economică. Aceste două fenomene au și alte implicații sociale, deoarece contrafacerea și pirateria au devenit o sursă importantă de finanțare a crimei organizate și chiar a terorismului internațional. Crima organizată se orientează tot mai mult către contrafacere și piraterie, deoarece profiturile sunt mult mai mari decât în cazul altor tipuri de trafic ilegal. Este mai greu de detectat acest trafic și pedepsele sunt mai blânde. Pentru Europa este foarte important să ne consolidăm sistemul de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală. Avem deja un cadru juridic cu directiva din 2004 de punere în aplicare a acestor drepturi și cu regulamentul privind VAMA din 2003 care permite confiscarea produselor contrafăcute la frontiere. Există o verigă lipsă și anume directiva uh, în materia penală, care este încă blocată în Consiliu, dar sperăm să putem face ceva în cadrul Comisiei Jurii pentru a debloca procesul. Pe lângă cadrul juridic, mai este nevoie de foarte multe uh, măsuri practice însoțitoare care să îmbunătățească protejarea drepturilor de proprietate intelectuală la nivelul de jos. Și la asta se referă comunicarea noastră. Noi propunem o serie de măsuri de reglementare uh, nejuridice care au în vedere proteja, o mai bună protejare a drepturilor de proprietate intelectuală în Europa. Prima măsură este crearea unui observator european pentru piraterie și contrafacere. Obiectivul principal va fi, în primul rând, colectarea, analizarea și compilarea datelor de ordin economic și de alte tipuri privind contrafacerea și pirateria și prezentarea unor rapoarte anuale către statele membre și către Parlamentul European privind amploarea problemei, privind tendințele economice și implicațiile sociale, inclusiv implicațiile asupra sănătății consumatorilor, încât să ne putem baza uh, politicile pe aceste date. Apoi, pe baza acestor rapoarte se pot face uh, recomandări, rapoarte din proprie inițiativă, elaborate de către Parlamentul European. Observatorul acesta va avea și scopul de a reuni reprezentanți ai sectorului, sectoarelor public și privat pentru a disemina cele mai bune practici pentru a uh, demara campanii de sensibilizare la nivel european pentru a promova parteneriatul public-privat. Pe lângă observator, este absolut necesar ca în Europa să există o cooperare mai bună pe plan administrativ în ceea ce privește protejarea DPI, atât în cadrul statelor membre, dar și transfrontalier. Unele dintre statele membre au deja structuri de coordonare la nivel național, dar în cele mai multe state membre aceste structuri lipsesc. Asta înseamnă că VAMA, poliția, uh, ofițerii din domeniul DPI lucrează izolat, nu cooperează, nici măcar nu fac schimb de informații. și astfel pierd posibilitatea de creare a unei sinergii și de a pune în aplicare niște uh, măsuri concrete. Nu există nici structuri pentru colaborarea transfrontalieră între statele membre. Atunci când un atip, anumit tip de produs uh, contrafăcut apare pe o piață națională, nu există posibilitatea de alertare a uh, autorităților din alte state membre, pentru că acestea să-și coordoneze mai bine acțiunile de contracarare a acestui fenomen. De aceea propunem o mai bună cooperare atât în cadrul statelor membre cât și între ele. Apoi, Comisia propune să reunim reprezentanții diferitelor sectoare economice și să încercăm să facilităm un acord pentru o, cooperare între sectoare, mai ales în ceea ce privește vânzarea pe internet a produselor contrafa, contrafăcute, internetul în sine nu este sursa uh, produselor uh, contrafăcute, dar a devenit un vehicul pentru vânzarea acestor produse în Europa și foarte adesea direct din țări uh, terțe, cum ar fi China, către consumatorii sau uh, societățile europene. Explorăm uh, posibilitatea utilizării unor uh, platforme pentru ca titularii de drepturi să lucreze împreună cu autoritățile pentru a reduce fenomenul de contrafacere, de vânzarea produselor contrafăcute pe internet. Cam acestea sunt uh, acțiunile pe care le propunem și sperăm foarte mult ca membrii comisiei uh, dumneavoastră să ne poată sprijini, dar uh, să inspire și un uh, imbold activității noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamna Frölinger. Vă mulțumesc, doamna Frölinger. Urmează... Urmează doamna Galu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc întâi doamnei Margot Frölinger pentru prezența dumnei aici și pentru prezentarea excelentă. Vă felicit, bineînțeles, pentru inițiativa Comisiei Europene de a examina această situație a produselor contrafăcute și piratate în Uniunea Europeană. Așa după cum recunoaște pe bună dreptate Comisia, această amenințare este una reală la adresa comerțului legitim și mai ales uh, în ce privește medicamentele și securitatea publică. Așa că orice acțiune care dorește să consolideze această luptă în sânul, în rând, cadrul pieței interne este binevenită. Aș vrea însă să menționez și câteva elemente care nu au fost suficient de prezente în textul dumneavoastră. Mai întâi, ideea unui observator european de combatere a contrafacerii este, desigur, o idee excelentă, însă ea nu poate fi decât o primă etapă. Aș vrea să știu ce prevede Comisia să facă odată ce informațiile necesare vor fi adunate, vor fi colectate și se va impune și va exista o analiză mai completă. Care vor fi măsurile dumneavoastră în acel moment? Un al doilea punct pe care vreau să îl subliniez este următorul. Printre cauzele fenomenului contrafacerii se mai numără una. Publicul, indiferent de vârstă, percepe acest fenomen al pirateriei și al contrafacerii ca unul uh, normal și acceptabil din punct de vedere moral și social. Deci cred că ar trebui să insistăm pe acele campanii de sensibilizare a publicului. Campanii care să fie desfășurate la toate nivelele, local, național, european cu cooperarea tuturor actorilor, adică autoritățile publice, autoritățile de protecție a consumatorilor și organizațiile profesionale. Eu cred că este nevoie de o conștientizare din partea consumatorilor și să se întâmple cât mai repede. Ei trebuie să fie conștienți de pagubele pe care le produce pirateria. Și un al treilea punct care mă interesează este că vorbim aici despre o problemă cu dimensiuni internaționale. Sigur, avem acordurile cu China, dar apoi să ne spuneți care sunt celelalte acorduri anticontrafacere care, uh, pe care le aveți în vedere. De exemplu, ce faceți cu India, care știu că are un potențial uh, foarte mare în acest domeniu. Și aș vrea să mai știu uh, care este um, cuprinderea parteneriatului nostru cu Statele Unite. Deci, fenomenul are o dimensiune internațională și așa că și noi trebuie să acționăm conform. Un al patrulea punct pe care vreau să-l menționez este că contrafacerea are două etape, două faze. Producția și apoi distribuția. Deci trebuie să trecem la măsuri concrete în statele membre unde se fac produse piratate. Iar în această privință, președinția Consiliului, care este aici reprezentată, cred că ar putea să ne dea informații utile, informații despre starea, stadiul în care se găsește dosarul privind sancțiunile penale, dosar dezbătut în sânul Consiliului. În al cincilea punct se referă la uh, Uh, IMM-uri, doamna Frillinger a vorbit despre ele. Cred că una dintre modalitățile prin care le putem proteja cel mai bine în eforturile lor de creare și inovare de produse este să trecem la un sistem unificat în privința disputelor privind brevetele europene. Și apoi n-am văzut să fie prea multe măsuri în legătură cu uh, dispozitivele tehnice de protecție, de închidere, de zăvorâre. Deci ar trebui să existe o standardizare la nivel european. Cred că este o direcție ce merită explorată, pentru că ar trebui să avem o armonizare a acestor sisteme. Și în fine, Comerțul electronic. Salut inițiativa Comisiei de a favoriza dialogul structurat și acordurile voluntare între diversele părți interesate pentru a permite construirea unei încrederi. Încredere ce ar trebui să stea la baza acestor schimburi. Și uh, îmi place că doriți să favorizați, uh, să promovați acele alternative la acțiunile în justiție. Ar trebui însă să găsim niște posibilități legislative pentru disputele care nu se pot soluționa. Deci, uh, probabil că în anul 2010 ați putea să vă aplicați și asupra acestor puncte. Vă mulțumesc! Thank you, Ms. <coughs> Gallo. Mulțumesc, doamnă Galu. Mulțumesc. De la oral... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat prezentarea doamnei director general și observația mea este că ideea de la care s-a pornit uh, a fost lăsată deoparte. Nu mă auziți, doamnă? Deci reiau. Ideea comisarului de la început a fost lăsată deoparte. Era vorba de crearea unui nou organism uh, de la zero, un organism care să controleze situația și care să pună uh, sub semnul întrebării uniformitatea dreptului comunitar. După cum a spus uh, doamna director general, ne aflăm într-o perioadă de criză economică când crearea de noi organisme nu este propice pentru că aceste organisme uh, ar, uh, ar avea o repercusiune asupra suveranității statelor membre. Um, în Irlanda, referendumul a avut rezultat pozitiv, dar asta nu înseamnă că trebuie să punem sub semnul întrebării probleme legate de suveranitatea statelor membre. Uh, Prezența doamnei director general printre noi uh, uh, trebuie salutată, dar înseamnă acest lucru că uităm tot ce a spus doamna comisar în trecut uh, în ceea ce privește crearea unor noi organisme. Deci o luăm de la zero pentru că această măsură este considerată contracomunitară și nu extracomunitară. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Nu am înțeles foarte bine această comunicare și această prezentare, pentru că se vorbește despre piraterie, care nu este un termen juridic, dar din nota de subsol înțeleg că um, pirateria este înțeleasă ca încălcarea drepturilor de copyright. Uh, în timp uh, ce contrafacerea este uh, un termen separat. Uh, suntem cu toții de acord că um, contrafacerea este un lucru împotriva căruia trebuie să luptăm, dar nu, același lucru nu este valabil cu um, punerea în comun a fișierelor. Unii consideră că aceasta trebuie să fie permisă. Toate exemplele date de doamna Frolinger în legătură cu riscurile pentru sănătate și siguranță uh, se referă doar la contrafacerea de bunuri. Nimeni uh, nu poate spune că dacă se pun fișiere în comun, se atentează la uh, siguranța sau sănătatea publică. Deci, cred că ar fi foarte bine să separăm aceste două uh, noțiuni. Uh, pentru că una este contrafacerea bunurilor și altceva este uh, încălcarea drepturilor de copyright prin punerea în comun a fișierelor. Vă mulțumesc! <coughs> McCarthy. Doamna McCarthy. Vă mulțumesc și, într-adevăr, am făcut parte dintre cei care au lucrat asupra uh, aplicării în materie civilă a drepturilor de proprietate intelectuală. Cred că acest lucru este foarte important în contextul în care lucrăm noi, dorind o mai bună reglementare. Cred că ar fi mai eficient și ar convinge mai bine atât guvernele cât și părțile implicate că este nevoie de o legislație în acest sector. Însă, întrucât am lucrat în acest domeniu în ultimii 10 ani. Sunt de acord cu doamna Frolinger că situația se înrăutățește. Dacă vedem uh, unele dintre rapoarte, nu sunt de acord cu colegul meu care spune că se referă doar la file sharing. File sharing face parte din uh, fenomenul de piraterie, dar partea cea mai gravă este piraterie piratarea conținutului digital, care provine în mare măsură din uh, China, din multe dintre noile state membre. Eu am fost în China pentru a vedea cum lucrează VAMA pentru a combate fenomenul uh, Introducere în Uniunea Europeană a acestor produse. Însă trebuie să ne să avem o cooperare și cu SUA, pentru că la fel ca Uniunea Europeană, SUA are uh, poate cel mai mare export de bunuri uh, rezultate ale uh, activității creative. Și trebuie să avem în vedere și criza economică. Suntem pe punctul de a pierde 60.000 de locuri de muncă în Europa. Și pentru a crea noi uh, locuri de muncă, trebuie să avem în vedere sectorul creativ și avem răspunderea de a proteja locurile de muncă din acest sector. Recomand colegilor să aibă în vedere raportul care urmează privind numărul de locuri de muncă pe care le pierdem din cauza contrafacerii și pirateriei în Europa. Salut acest observator, salut și faptul că se lucrează în acest domeniu, pentru că eu însă reprezint o regiune din uh, nord-vestul Regatului Unit, sectorul creativ, fie că este vorba de uh, drepturi în domeniul sportiv, vă spun că este foarte mare numărul de tricouri care se vând tinerilor și care se, la care culoarea se duce la primul spălat. Avem niște întrebări pentru doamna Frolinger. În contextul legislației în vigoare, cum ne ocupăm de situația în care legile nu concordă foarte bine? Uh, legislația în materie civilă, care e în vigoare de ceva timp, interferează cu legislația privind protecția datelor. Cum se ocupă Comisia de această problemă? Sigur că trebuie să avem un echilibru just, trebuie să sprijinim drepturile individuale, drepturile consumatorului, dar și drepturile industriei. De aceea aș dori să știu care sunt propunerile doamnei Frölinger pentru restabilirea acestui echilibru și să ne permită totodată să combatem contrafacerea și pirateria. Însă, deocamdată, legislația nu funcționează perfect. Mă bucur că uh, vom vedea rezultate privind directiva, privind sancțiunile uh, Uh, în materie penală, pentru că nu întotdeauna se aplică asemenea sancțiuni. Da, eu nu sunt de acord să se aplice măsuri coercitive împotriva consumatorilor. Aceste activități eh, subminează multe dintre activitățile noastre, de aceea aș vrea să existe niște eh, reguli mai stricte. În final va trebui să avem niște legi puternice pentru a combate crima organizată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lichtenberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să spun că trebuie să fim foarte precauți. Vorbim despre foarte multe lucruri și riscul este să le amestecăm total atunci când trebuie să luăm măsurile. Trebuie să scăpăm de această derută dacă vrem ca măsurile noastre să fie eficiente. Și vreau să spun un lucru în toată această dezbatere, eu sunt destul de deranjată de pagubele care se citează. Întotdeauna ni se dau uh, cifre estimative. Și uh, m-am uitat la câteva analize făcute de specialiști. Uh, era un studiu despre pagubele ce rezultă din downloaduri neautorizate. specialiștii iau în calcul toate melodiile de pe un CD atunci când se înregistrează un download neautorizat. Dar poate că nu vrei tot CD-ul, poate vrei un singur cântec, nu? O singură melodie. Deci analizele nu sunt corecte. Și cred că trebuie să ne asigurăm că atunci când luăm măsurile, permitem tinerilor să aibă acces la niște posibilități mai avantajoase, pentru că ei nu au la dispoziție carduri de credit să plătească tot timpul pe internet uh, conținutul pe care îl descarcă. Dacă vor să, pur și simplu o melodie pe care să o descarce pe telefonul mobil, uh, li se cere să plătească 2 sau 3 euro pentru un simplu ton de apel care durează doar 10 secunde. Iar acest lucru nu se poate face decât cu card de credit. Și uh, poate că ar trebui să luăm în considerare facturile plătite pentru telefoane. Altfel, discriminăm o întreagă generație. Îi etichetăm pe toți ca um, răufăcători care descarcă ilegal de pe internet. Uh, vedem că platforme precum iTunes își întârzie foarte mult publicarea conținuturilor protejate. Și asta ar fi o metodă. Cred că pur și simplu consumatorii nu au suficient conținut care să le fie um, accesibil în mod ușor. Doamna McCarthy a vorbit despre uh, conținutul care este vândut sub formă de copie pe străzi. Cred că trebuie să distingem acest lucru de dezbaterea pe care o ținem în mod obișnuit despre hoție și drepturi de proprietate intelectuală. Cred că sunt două lucruri diferite. Aceste copii sunt fabricate în mod organizat și este pur și simplu altă mâncare de pește. Nu e ca și cum uh, se adună o gașcă de copii și descarcă în mod ilegal cântece de pe internet. Și apoi mai lipsește un lucru din vederea noastră, anume drepturile consumatorului. Cred că în dezbaterile pe care le-am auzit până acum aici s-a vorbit prea puțin despre acest lucru. Nu există niște drepturi specifice și drepturi care se pot pune în aplicare pentru consumatori pentru că acest mediu uh, de, uh, de descărcare este unul imaterial. Deci, poate sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu modelul propus, dar dacă dorim să existe un bazin comun de cunoaștere și de competențe în Europa, cred că acest model ar fi unul util. Deci, uh, eu cred cred că ar fi dificil să inițiem sancțiuni penale conform dreptului penal în acest domeniu dacă nu definim uh, foarte exact care sunt datele problemei. Vorbeam despre acele copii pentru uh, utilizare comercială cei de la Consiliu știu că tind să respingă ideea de sancțiuni penale. Dacă însă nu suntem pregătiți să apelăm la dreptul penal până la capăt, atunci să folosim sancțiuni penale pentru cei care descarcă în mod ilegal ar fi uh, complet ilogic. Când vorbim despre piese de schimb, piese care sunt uh, vitale pentru o bună funcționare a mașinii, am spus că la mașini se pot folosi doar piesele originale de la producătorul original. Și uh, s-a stabilit până la urmă că piesele uh, contrafăcute sunt mult mai uh, proaste și că pun în pericol mașina, dar acest lucru nu este stabilit cu certitudine. Nu s-a demonstrat. La fel și pe internet circulă tot felul de produse contrafăcute. Deci cine comandă piese de pe internet își asumă un risc. Propriul risc. Cred că ar fi uh, cel mai bine să nuanțăm problema. Adică să nu criticăm lucrurile care până la urmă nu o să le pedepsim prin sancțiuni penale. Vorbim aici despre o cultură europeană. Vrem să ne protejăm această cultură europeană de produsele contrafăcute și piratate prin brevete. Și nu ar trebui să ne expunem la modelul american cu brevete pentru orice lucru mărunt și să permitem uh, procurorilor să inițieze dosare pentru astfel de lucruri minore. Pentru că se ajunge uh, până la urmă la situația în care marile companii uh, dau în judecată toate celelalte întreprinderi mai mărunte pentru că le-au încălcat un brevet uh, X sau Y. Dacă ne interesează calitatea brevetului, atunci trebuie să să privim în sens mai larg și să nu uh, ajungem la un comportament avocățesc de tip american. Mulțumesc! A short new intervention. Încă o scurtă intervenție uh, din partea domnului Engstrom. Am dorit doar să reacționez la ceea ce a spus doamna McCarthy. Într-adevăr, uh, pe străzi se vând multe CD-uri și DVD-uri din China. Uh, doamna McCarthy întrerupe pe vorbitor și spune că lucrurile nu se prezintă așa. Domnul Ekström reia. În anumite părți ale Europei, în orice caz, așa este. Sunt de acord că aceste vânzări reprezintă o problemă pentru că sunt o formă de crimă organizată. Dar în țările în care conexiunile prin bandă largă funcționează bine, uh, lumea preferă să uh, facă download-uri Uh, de pe internet. Aceste CD-uri și DVD-uri uh, se vând uh, în țările în care infrastructura lasă de dorit. Deci ar fi mai bine să rezolvăm această problemă a infrastructurii în loc să luptăm împotriva vânzărilor de CD-uri. În țările mai avansate, acest fenomen nu mai este atât de prezent pentru că este mult mai ușor să se obțină conținutul respectiv de pe internet. Domnul președinte. Am o listă lungă de vorbitori, deci vă rog pe scurt. Când vă vine rândul. Nici o problemă, spune doamna McCarthy. Trebuie să ne bazăm uh, pe elemente concrete când discutăm aceste lucruri. Domnul președinte, toate opiniile sunt foarte importante. Domnul Bodu. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Comisia ar trebui să facă lucruri mai concrete și să aibă acțiuni mai ferme pentru uh, a urmări penal uh, uh, pirateria și contrafacerea pentru că sunt comportamente antisociale, chiar dacă pirateria uh, Uh, nu uh, reprezintă un pericol pentru sănătate, uh, cum este cazul medicamentelor contrafăcute. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că pirateria și contrafacerea nu sunt fenomene noi inventate de curând. Deci nu înțeleg de ce avem nevoie de acest observator pentru a strânge date, pentru că din prezentarea dumneavoastră înțeleg că deținem deja multe date. Deci aș încuraja Comisia să continue să lucreze um, în acest domeniu și dacă se poate să ne facă o propunere care să includă și sancțiuni de ordin penal pentru uh, a putea uh, urmări în justiție atât uh, cei care uh, comit acte de piraterie cât și cei care comit acte de uh, contrafacere. Pentru că dacă în, Euro, în Uniunea Europeană ă, cercetătorii vor fi descurajați să inventeze și să creeze pentru că riscă să se confrunte cu pirateria, acest lucru ar putea fi o piedică importantă în calea dezvoltării economice. Domnul Mandels. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Din dezbatere până acum înțelegem că avem nevoie de legislație clară în ceea ce privește regulile de proprietate intelectuală, drepturile legate de proprietatea intelectuală. Deci avem nevoie de aceste acte legislative foarte clare și sper că Comisia ne va face propuneri. Avem nevoie de brevete europene uh, pentru a lupta împotriva problemelor care apar în toate statele membre. Uh, Aș dori de asemenea să fac câteva observații în legătură și să reacționez la ceea ce au spus colegii. Într-adevăr, trebuie să plătim pentru drepturile de uh, proprietate intelectuală. Fiul meu uh, are doar 17 ani și brevetul uh, la care lucrează a costat deja 3.000 de euro. Este scump, dar trebuie să găsim o soluție, pentru că în țara mea, uh, unde multă lume Uh, dorește să facă apel la medicamente și guvernul oferă aceste medicamente gratis. Uh, poate deci ar trebui să găsim alte soluții. Dacă mm, oamenii în mod individual nu doresc să plătească pentru drepturile de proprietate intelectuală și sunt de acord cu domnul Bodu. Inventatorii uh, ezită să mai facă cercetare și să depună brevete pentru că nu obțin profituri. Uh, Eh, oricum trebuie să găsim o soluție dacă utilizatorii nu vor să plătească. Din această dezbatere putem trage concluzia că avem nevoie de o legislație mai bună pentru drepturile de proprietate intelectuală și dacă reușim să obținem această legislație, vom putea într-adevăr să creăm această economie bazată pe cunoaștere, economie lideră în lume. Vă mulțumesc! Ms. McCarthy. Doamna McCarthy. I'm sorry, Chair, but I, I do have to come back because I think... Cer scuze, dar trebuie să reiau cuvântul, pentru că um, vrem să avem de-a face cu date concrete. Știu că va veni colegul meu la Manchester pentru a vorbi despre pirateria în sectorul muzicii și uh, se va arăta de ce Manchester este capitala contrafacerii și pirateriei. Noi știm că în ziua de azi tehnologia digitală permite ca eu, de exemplu, să am în uh, garaj un uh, studio de CD-uri și pe care să le vând pe piață. Nu este dificil, pentru că tehnologia este suficient de avansată și unii oameni fac acest lucru. Asta este realitatea cu care ne confruntăm în vest. E vorba de CD-uri, de DVD-uri, conținut digital care apare pe piața neagră. Se vinde din porbagaj. Știu acest lucru pentru că am lucrat cu Vama din uh, țara mea și uh, atunci când uh, colegul meu vine în Manchester va vedea care este situația pe stradă. Pierderile de venituri fiscale este un alt uh, efect pe care trebuie să-l avem în vedere. De asemenea, vreau să spun, să întăresc ce a spus doamna Listenberger. Nimeni nu vrea să îi pedepsească pe copiii care uh, teleșargează fișiere. Eu nu cred că în 2009 nu or să existe destule oferte digitale. Sunt peste 400 de site-uri care oferă uh, muzică ieftină, unele chiar gratuit. Deci nu, este, nu înseamnă că nu există suficiente oferte. Uh, și nu cred că ar trebui să-i urmărim pe tinerii care vor să downloadeze, dar sunt de acord că trebuie mai, o mai bună uh, sensibilizare, mai ales pentru grupul de vârstă, uh, pentru adolescenți. Aceasta este o grupă țintă. Noi vizăm nu persoanele, ci organizațiile mari care uh, fac reclamă, obțin uh, venituri mari din reclamă, dar nu investesc în industria creativă din Uniunea uh, Europeană. Acești, pe aceștia trebuie să-i vizăm. Mulțumesc. Mrs. Frölinger, do you want... Doamna, Doamna Frölinger, aveți ceva de adăugat? Cu voia dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să răspund unor întrebări care au fost adresate direct comisiei. Dați-mi voie să încep cu întrebările privind observatorul și poate ultima întrebare a domnului Budu. Budu. De ce avem nevoie de acest observator? Avem date care se bazează pe confiscările vamei la frontiere, avem date de la poliție, de la sectorul privat, de la OCDE, însă toate aceste date sunt fragmentare. Nu există o metodologie comună de colectare a datelor sau de analizare a datelor și pentru compilarea lor și tragerea unor concluzii. Mai mult, în unele zone avem doar date colectate din sectorul privat care sunt adesea contestate. Doamna Schlissenberger a evidențiat care sunt uh, îndoielile uh, privind aceste date. Prin urmare, dacă vrem să ne baz, bazăm politice, politicile pe date mai concrete, atunci trebuie să colectăm niște date independente și corecte. Acesta este unul dintre obiectivele observatorului. Doamna Ghealo a întrebat care va fi continuarea activității observatorului. În primul rând, observatorul trebuie să redacteze niște rapoarte anuale cu niște date pe cât se poate clare și corecte, care să constituie o bază pentru discuțiile din cadrul acestei comisii privind nevoile viitoare în ceea ce privește politici noi. Nu cred că ar trebui să continuăm inițiativele legislative fără să avem o înțelegere mai clară a fenomenului și a diferitelor sale implicații. un, o idee importantă care a fost uh, evidențiată de mai mulți membri ai uh, Comisiei este uh, referitoare la sensibilizarea publicului. Acesta este unul dintre obiectivele observatorului, să evalueze situația actuală în materie de sensibilizare pentru a înțelege mai bine care sunt campaniile eficiente și care nu sunt eficiente. Ce putem învăța din asta pentru a concepe niște campanii de conștientizare mai bune, mai eficiente, ceea ce deja ar uh, constitui un rezultat foarte concret al observatorului. Doamna Galu a mai ridicat problema contextului internațional. Comisia a stabilit dialoguri cu o serie de țări terțe, în special China, dar și Rusia și Ucraina, privind îmbunătățirea protejării DPI și, de asemenea, Există negocieri în curs privind acordurile de liber comer, comerț liber și vrem ca fiecare asemenea acord să, conține, să conțină o secțiune uh, bine întemeiată despre protejarea DPI. În ceea ce privește relațiile cu India, acestea sunt deocamdată blocate. Prin urmare, trebuie să găsim căi de deblocare a acestui dialog pentru a îmbunătăți cooperarea cu India în direcția protejării DPI. În fine, o serie de membri ai Comisiei au ridicat problema sancțiunilor penale. Ca să clarificăm, aceste sancțiuni nu sunt avute în vedere și, cum spunea doamna McCarthy, Nimeni nu are în vedere asemenea măsuri pentru a sancționa tinerii care downloadează cântece de pe, inter... de pe internet. Sancțiunile penale trebuie avute în vedere pentru contrafacerea și pirateria la scară comercială. Însă aceasta nu este acum treaba, treaba comisiei, pentru că deja noi am făcut o propunere care a fost sprijinită de Parlamentul European, iar acum zace blocată în Consiliu. Cineva, uh, este vorba de cineva din cadrul președinției uh, suedeze. Poate că cineva, uh, un membru al președinției suedeze ar putea să ne lumineze. Însă important este că avem negocieri cu colegii noștri de la Direcția Generală pentru Comerț pentru așa numită măsură acta care implică nu numai implică nu numai pe unii dintre uh, partenerii noștri principali comerciali, cum ar fi SUA și Japonia, dar și unele țări terțe, care constituie principala sursă a produselor contrafăcute și piratate. Și, în fine, doamna Ghealo a ridicat problema posibilității standardizării și promovării măsurilor tehnologice. Aceste măsuri sunt, într-adevăr, un mod prin care firmele se pot proteja de contrafacere și piraterie. Se pot uh, utiliza, de exemplu, în sectorul farmaceutic pentru a autentifica produsele originale. Am analizat posibilitatea ca sectorul privat să colaboreze mai bine pentru a dezvolta unele uh, tehnologii um, care să creeze un um, impuls. Pentru că se folosesc modalități diferite de autentificare a produselor este o chestiune pe care o vom uh, avea în vedere în viitor. În ceea ce privește observația domnului Engstrom privind diferența între, pe de-o parte, uh, piraterie, însemnând încălcarea drepturilor uh, de autor, și pirateria, care înseamnă încălcarea brevetelor, Comisia consideră că există o nevoie de a diferenția și sancțiunile și, într-adevăr, există o diferență între un adolescent care downloadează cântece și grupuri organizate care contrafac uh, pe scară industrială uh, conținut digital. Însă uh, aceste sancțiuni trebuie să aibă în vedere aceste, uh, această contrafacere la scară mare. Cadrul pe care trebuie să-l punem în aplicare în Europa nu poate fi limitat la contrafacere. Trebuie să se ocupe și de piraterie. Pirateria la scară mare, la scară comercială, urmând în mare parte aceeași logică în ceea ce privește grupurile uh, de crimă organizată implicate și lanțurile de distribuție. Au mai existat întrebări privind cadrul juridic. În special, doamna McCarthy a întrebat ce vom face pentru a clarifica cadrul juridic. Comisia admite faptul că, deocamdată, diferitele instrumente legislative nu, se, nu concordă foarte bine. Este vorba de directiva privind comerțul electronic, uh, cea privind protecția datelor, cea privind uh, drepturile de autor și mă bucur să pot raporta membrilor comisiei că în ceea ce privește observatorul, s-a hotărât să se înființeze un subgrup care să analizeze toate aspectele juridice care decurg și uh, dintr-o uh, dintr-un grad uh, diferențiat de aplicare la nivel național a normelor. Și Comisia va putea asigura unele clarificări privind diferitele aspecte juridice implicate acestea pot fi, vor putea fi prezentate Parlamentului European și acestei comisii. În ceea ce privește alte probleme, cele menționate de domnul Lichtenberger, în primul rând piesele de schimb. Știm faptul că, din fericire pentru noi, Parlamentul ne-a sprijinit propunerea de a liberaliza comerțul legal cu piese de schimb și de a introduce o clauză, clauză privind reparațiile. Ca și alte propuneri, acesta, aceasta este, din păcate, blocată în Consiliu de către statele noastre membre, dar trebuie să facem deosebirea între comerțul legal cu uh, piese de schimb de uh, produse de către producătorii autorizați și comerțul ilegal cu piese contrafăcute Uh, un fenomen periculos, produse, produse în țări terțe. 10% dintre piesele vândute în Franța sunt contrafăcute și periculoase. Deci trebuie să facem această distinție. Nu, era vorba despre producerea și distribuția legală de piese de schimb. Aceasta trebuie deosebită de, produs, de comercializarea pieselor uh, contrafăcute, care nu respectă standarde de siguranță. Și nu respectă nici normele tehnice uh, în vigoare în Europa. Și în ceea ce privește brevetele, suntem pe deplin conștienți de faptul că Europa trebuie să își să-și apere calitatea uh, sistemului de brevete și să nu alunecăm pe panta americană, să nu permitem brevete mărunte pentru modele de afaceri, pentru uh, software și așa mai departe. În acest sens vom lansa, lansa un studiu privind sistemul de brevete european care va încerca să identifice care sunt punctele slabe și vom prezenta un raport Parlamentului și acestei comisii pe această temă. Dar în absența unui um, brevet european, posibilitatea ca noi să facem propuneri de îmbunătățire a calității uh, brevetelor este limitată, dar suntem de acord cu membrii comisiei care au subliniat importanța, importanța existenței unui sistem um, privind uh, litigiile în materie de brevete și noi vom depune toate eforturile pentru a stabili un sistem care să permite, pe de o parte, o protecție eficientă a brevetelor, dar, pe de altă parte, să permită ca patentele, ca brevetele slabe să fie eliminate în interesul comunității. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor pentru această participare intensă la dezbatere de care ați dat dovadă. Cred că vom mai avea de discutat pe această problemă și în următorii cinci ani. Însă Vreți, vreți uh, să mai prelungim acest punct de pe ordinea de zi? A dumneavoastră să fie ultima intervenție, pentru că mai avem și alte lucruri de discutat. Doamna Freilinger a spus că noi cei din Parlamentul European am luat deja o decizie plenară cu privire la unele din documentele menționate. Aș vrea să știu când le vom primi și noi, pentru că vrem să existe mai multă transparență. Vreau și eu să pun o întrebare Comisiei. V-ați gândit vreodată să introduceți un sistem similar pentru că tot vorbim despre descărcatul melodiilor și filmelor, n-ar fi bine să introducem un fel de sistem roaming, cum există și uh, în telefonie. Astfel s-ar proteja drepturile de autor, cred eu. V-ați gândit la o asemenea posibilitate și ar fi fezabilă? Prima întrebare referitor la acte. Uh, trebuie să îmi cer scuze, doamne Lichtenberger, dar, după cum știți, noi nu suntem responsabili de negocierile privind acte. Am să refer întrebarea dumneavoastră colegilor de la Direcția Generală pentru Comerț. Părerea mea personală este că Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de a vedea documentele. Dar am să pun întrebarea mai departe celor de la comerț. În ce privește partajarea de fișiere de date, Având în vedere numărul de întrebări pe care le-ați adresat comisiei, chiar am uitat să mă refer și la aceasta, problema partajării de date este în atenția noastră și uh, reflectăm la ea împreună cu furnizorii de telecomunicații și de telefonie. Ne gândim ce putem face în acest sens nu vrem să trecem la măsuri represive, ci ne focalizăm atenția pe două probleme care s-au menționat, și anume, mai întâi sensibilizare și educație, iar cealaltă amendită de doamna Lichtenberger și de ceilalți, ofertele legale. Deci trebuie să aflăm împreună cu uh, deținătorii drepturilor și cu furnizorii de telecomunicații care sunt ofertele disponibile actualmente, funcționează ele sau nu, dacă sunt suficient de atractive pentru clienți și dacă nu, care sunt motivele. Și deci cum putem concepe niște oferte legale mai bine pentru a răspunde la nevoile, la cererile și preferințele tinerilor. Sigur, acest lucru este foarte dificil. Noi credem însă că nu ar trebui să ne pripim să ajungem la propuneri legislative, ci să ajungem mai întâi la o înțelegere comună mai bună a fenomenului și să lucrăm deci împreună. Ultima intervenție. Cine a cerut-o? Domnul Speroni, dumneavoastră veți fi ultimul, pentru că văd că o intervenție duce la alta și până la urmă ne lungim prea tare și avem totuși o ordine de zi. Deci, dumneavoastră sunteți ultimul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez uh, un lucru în legătură cu apărarea drepturilor, dar nu drepturilor celor care produc drepturile de proprietate, care dețin drepturile de proprietate intelectuală, ci celor care obțin aceste drepturi. Am vorbit despre uzul personal uh, al uh, muzicii, de exemplu. Eu pot să cumpăr uh, CD-uri și să înregistrez muzica respectivă pe calculatorul meu personal și așa mai departe. Aș vrea să știu cum este apărat utilizatorul care reproduce aceste discuri e, dacă este, este el obligat să uh, păstreze originalul toată viața ca să demonstreze că are produs uh, legal aceste, uh, această muzică sau dacă copiază 100 de CD-uri, este suficient uh, să păstreze un cod sau ceva care să demonstreze că a reprodus uh, legal această muzică. Deci, uh, cum demonstrează el că a copiat în mod legal muzica de pe CD-uri cumpărate în mod legal, muzica pe care apoi o păstrează pe, o, um, uh, pe un suport uh, de tip cheie USB? Uh, dacă o persoană deține 2000 de cântece reproduse însă legal, dar dacă nu poate să demonstreze că uh, deține în mod legal această muzică pentru că a cumpărat CD-urile în mod legal, deci cum este protejat consumatorul în acest caz? Aș sugera să țineți cont de această întrebare și să încercați, uh, nu trebuie neapărat să răspundeți imediat la ea, dar uh, să o rețineți. Atunci trecem uh, mai departe pe ordinea de zi. Îmi cer scuze, dar trebuie să trecem mai departe și trecem la punctul 18. Din motive organizatorice, e vorba de prezentarea departamentului tematic C, drepturile cetățenilor și afaceri instituționale. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur Please, the meeting is going on, please. Ședința continuă, spune domnul președinte, vă rog. Prea multă agitație. Nu e foarte obișnuit ca un serviciu al Parlamentului să se prezinte la ședința unei comisii, dar cu acordul domnului Lene am dorit să facem acest lucru pentru a nu repeta experiența din legislatura precedentă. Uh, a fost nevoie de foarte multă vreme până când membrii au uh, conștientizat faptul că aveau um, unități de cercetări la dispoziție. Deci, iată, aceste departamente tematice uh, sunt uh, departamente create de Parlament uh, pentru că comisiile parlamentare au la dispoziție bugete pentru cercetare care, la decizia coordonatorilor, pot fi folosite pentru a face studii de interes pentru aceste comisii. De exemplu, în legătură cu discuția pe care tocmai am avut-o, doresc să vă spun că am făcut un studiu nu tocmai pe piraterie și contrafacere, dar în 2005 am lansat la solicitarea Comisiei Jurii un studiu în legătură cu gestionarea colectivă a drepturilor de autor. Deci, departamentele tematice sunt servicii de cercetări, de studii care au la dispoziție bugete deci dispun uh, de anumite resurse umane limitate, bineînțeles, pentru că vă prezint aici uh, pe specialista pentru domenii juridici, Roberta Panița, care se află în dreapta mea. Eu sunt Daniel Rișar și sunt șefa unității, dar mă ocup și de alte comisii, mai ales Comisia Libe, Petiții, Comisia pentru Drepturile Femeii și uh, pentru uh, Afaceri Instituționale în fața căreia mă voi prezenta uh, imediat după această ședință. Uh, v-am uh, dat fiecăruia un clasor, poate un instrument învechit, uh, având în vedere că este un dosar fizic, dar este personalizat, ținând cont de profilul lingvistic al fiecărui membru, deci este în limba dumneavoastră maternă sau limba a doua pentru documentele care nu sunt disponibile în toate limbile. Deci, iată, um, clasoare personalizate și personalizabile. Uh, principiul acestui uh, clasor uh, este că asistenții dumneavoastră uh, pot să arunce tot ce nu vă, ceea ce nu vă, deran, nu vă interesează și uh, să adauge la acest clasor ceea ce vă interesează. Deci cu ajutorul asistenților dumneavoastră sperăm că veți uh, că acest clasor va fi actualizat, vă vom transmite versiuni Uh, actualizate pentru a înlocui anumite secțiuni, de exemplu secțiunea 1.1 privind proprietatea intelectuală. Sper că acest clasor va fi util uh, și v-am dat și anumite instrumente mai moderne, cum este o cheie USB pentru uh, informații pe care le puteți salva la Strasbourg sau un CD-ROM cu informații care v-ar putea fi utile, chiar dacă ele se adresează publicului larg în general. Uh, vă invit să folosiți cât mai bine aceste capacități de cercetare, ținând cont, bineînțeles, de resursele umane limitate. Roberta nu poate să facă totul, chiar dacă face deja foarte multe. Colaborăm cu secretariatul um, avem legături strânse cu acestea. Uh, Secretarul se ocupă de procedurile administrative în cadrul Comisiei Parlamentare, iar noi încercăm uh, pe cât posibil să aprofundăm anumite aspecte. Nu putem, bineînțeles, să răspundem la toate solicitările individuale ale membrilor. Uh, membrii care doresc uh, să se facă un studiu uh, din fondurile publice să ni se adreseze prin intermediul coordonatorilor, pentru ca o decizie să fie luată la nivelul comisiei mai întâi, iar dacă depășim capacitățile umane sau bugetare, trebuie să se ia anumite hotărâri. Mă voi opri aici, domnule președinte, pot răspunde la întrebări, dar știu că trebuie să avansați pe ordinea de zi, așa așa că am, do- aș, am dorit să mă adresez dumneavoastră cât mai pe scurt. Domnul președinte întreabă dacă sunt întrebări. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale. Mulțumesc, domnule președinte directiva privind întârzierile, întârzierea efectuării plăților uh, a fost adoptată în august 2002 și directiva se aplică doar la cazul tranzacțiilor comerciale și deci uh, contractele cu consumatorii sunt excluse din domeniul de aplicare acestei directive. Conform a două studii ale Comisiei, uh, în care s-a studiat eficiența acestei directive, s-a observat uh, că uh, în relațiile comerciale între agenții economici sau între agenții economici și administrații publice, multe plăți sunt făcute după data uh, specificată și se înregistrează întârzieri față de termen, termenul contractelor sau condițiile generale de vânzări. Uh, aceste întârzieri de plăți apar din uh, tot felul de motive, având în vedere situația de pe piață, mai ales uh, din motive de concurență sau poziția dominantă pe piață a unor operatori și atitudinea unor furnizori care se tem să nu-și compromite relația cu clienții. Situația de pe piață um, creează probleme în viața de zi cu zi a unor întreprinderi și unii creditori, mai ales IMM-uri, nu dețin sistemele necesare pentru a gestiona întârzierile de plăți. Mai apar și situații în care, în ciuda prevederilor directivei 2035, multe întreprinderi, mai ales IMM-uri încă o dată, nu aplică uh, dobânzi în cazul uh, întârzierilor de plăți și deci debitorii nu sunt obligați să plătească la timp. Mai există și probleme legate de buget uh, în legătură cu disponibilitatea creditelor și acestea pot avea repercusiuni asupra întârzierilor de plăți când anumiți agenți economici fac apel la credite bancare. Uh, mulți agenți economici au nevoie de un sistem de plăți eficient și ieftin pentru uh, a uh, putea avea o activitate economică cât mai eficientă. Uneori se amână plățile din motive bugetare pe anul următor. Întârzierile de plăți reprezintă 1800 de miliarde de euro în Uniunea Europeană și efectele acestor uh, întârzieri, mai ales în perioada de criză economică, ca perioada actuală, uh, pot uh, deci repercusiunile pot fi foarte importante. Aceste repercusiuni uh, uh, apar mai ales asupra tranzacțiilor comerciale intracomunitare, pro- pot apărea probleme de lichidități și în multe cazuri uh, este pusă sub semnul întrebării uh, însăși supraviețuirea pe piața IMM-urilor. Um, având în vedere situația, Comisia a făcut o propunere de directivă Um, de um, reformare a directivei precedente. Trebuie să se facă o distinție clară între întreprinderile debitoare care au mijloace de recurs facultative și administrații publice debitoare uh, care uh, trebuie să dețină uh, mijloace de recurs automate uh, împotriva unor întreprinderi. Motivul acestei distincții este faptul că multe administrații publice nu au uh, problemele de finanțare pe care le pot avea întreprinderile și deci sunt, pot să evite întârzierile de plăți. Propunerea sancționează mai sever întârzierile de plăți ale uh, administrațiilor publice decât ale întreprinderilor. Trebuie să vă menționez aici o cifră. Uh, licitațiile publice ale statelor membre au reprezentat mai mult de 1983 de miliarde de euro. Directiva propune patru posibilități de a se interveni pentru um, a uh, permite creditorului să aibă o poziție mai fermă, mai puternică din punct de vedere al relației contractuale. Punctele cheie ale propunerii uh, sunt numeroase. Avem mai întâi armonizarea la 30 de zile termenele de plată pentru administrațiile publice. Deci, se vizează introducerea compensărilor pentru întârzierile de plăți, compensări, uh, compensații care pot fi considerate ca fiind răscumpărarea uh, costurilor creditorilor. Se prevăd aici mai multe opțiuni, 40 de euro pentru datorii de sub 1000 de euro, 70 de euro pentru datorii între 1000 și 10.000 de euro și 1% din sumă pentru datorii egale sau uh, mai mari uh, decât 10.000 de euro. Și în cazul în care debitorul este o administrație publică, se propune uh, sporirea cu 5% a datoriei în caz de întârziare de plăți. Uh, de asemenea, uh, există prevederi în legătură cu pragul prevăzut în directiva privind întârzierile de plăți. Până acum uh, uh, erau excluse din domeniul de aplicare al directivei datorile de sub 5 euro. Acum se Obiectivul este să se, pro, să se permită IMM-urilor să recupereze mai ușor uh, întârzierile de plăți, mai ales când sumele sunt minime. Directiva propune și uh, include și alte propuneri. Există clauze în legătură cu, uh, uh, cu uh, recuperarea um, anumitor da, datorii, sume datorate. Datoria, um, directiva include deja anumite propuneri uh, pentru a se evita uh, abuzurile de libertăți uh, contractuale. Se clarifică secțiunea privind clauzele contractuale inegale și aceste clauze sunt reunite într-un singur articol. Se adaugă de asemenea că clauzele care exclud aplicarea unor dobânzi sunt considerate în mod grav ilegale. În propunere se definesc și organizațiile care reprezintă IMM-urile, eh, care sunt eh, numite acum organizații de reprezentare și se extinde domeniul de intervenție ale acestora dincolo de uh, tribunalele naționale la, tute, la toate uh, clauzele inegale. În ceea ce privește uh, procedura de recuperare a creditelor necontestate, în uh, propunere se uh, avanseze un termen de 90 de zile calendaristice. Acest articol trebuie, consider, trebuie uh, luat în considerare în cadrul uh, corpului uh, normativ al regulamentului Bruxelles 1 privind uh, regulile de plăți din titlul executiv și procedurile uh, pentru entitățile modeste. În acest sens, uh, propunerea este complementară altor instrumente care um, acoperă deja uh, recursul la justiție în cazul întârzierii de plăți. Această propunere are și obiectivul de a introduce o nouă dispoziție care obligă statele membre să garanteze uh, întreaga transparență în ceea ce privește drepturile și obligațiile care derivă din această directivă, mai ales prin publicarea um, nivelului de dobândă aplicabil. În concluzie, e vorba de o propunere care apare la un moment foarte oportun. Este o propunere curajoasă care, bineînțeles, va avea o incidență importantă asupra comportamentelor, atitudinilor și practicilor uh, și care cu siguranță mm, va putea fi îmbunătățită în urma dezbaterii care va începe astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, Baltazar. Aveți întrebări? Domnul Masi. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo en que se trata de una directiva muy importante. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că această directivă este una foarte importantă atunci când trebuie să facem uh, administrația să înțeleagă că trebuie să respecte regulile. Eu sunt primarul unui oraș foarte important din Spania și poate sunt singura persoană care în șase din opt ani fiscali am reușit să echilibrez plățile fără a avea prea multe întârzieri. Dar știu că acest lucru nu s-a întâmplat și în alte zone. Nu se întâmplă. Eu am fost o excepție. Întrebarea este însă legată de atitudinea autorităților lucru ilustrat. Eu sunt expert în administrația locală și sunt îngrijorat puțin că ar putea apărea sau sunt deja prezente anumite distorsiuni. Eu cunosc situația în teren și știu că pot apărea efecte, efecte adverse atunci când autoritățile vor încerca să își apere interesele împotriva acestor propuneri bine intenționate. Spre exemplu, va apărea un efect uh, pervers atunci când uh, va veni vorba despre despre plățile făcute întârziat și um, efortul autorităților de a-și recupera banii aplicând sancțiuni. companiile publice pot și ele să uh, facă plățile cu întârziere și din cauza aceasta oamenii suferă, însă ele pot foarte ușor să evite legislația. Știu că există pericolul ca în anumite cazuri să obținem chiar inversul Adică să mergem împotriva drepturilor deja câștigate. În Spania, spre exemplu, nu se poate pune embargo pe bunurile publice. Acest lucru este afirmat în Constituție. Și știu că unele dintre aceste propuneri au dus la probleme, au creat probleme pentru unele din uh, țări în Consiliu. Pentru că ar însemna să dea sistemul spaniol uh, legal peste cap. Nu este un punct de vedere politic. Cred că toată lumea din Spania ar fi de acord că, pe moment, aceste lucruri pur și simplu nu ar putea funcționa. În Consiliu, însă, deja s-a semnalat acest lucru. Și apoi, uh, un lucru care mi se pare excesiv este acel procent de 5% care ar fi impus autorităților publice. Mi se pare că ar trebui să luăm măsuri mai practice decât ceea ce propuneți. Mulțumesc. Domnule Speroni? Mulțumesc, domnule președinte. Intenția acestei propuneri este lăudabilă, chiar dacă uh, poate fi și criticată. Aliniatul 3 uh, din articolul 4 spune că dacă debitorul uh, nu este responsabil de întârzierea de plăți. Dar eu aș, m-aș întreba dacă de obicei debitorul este, are responsabilitatea întârzierii plății. Deci dacă acest debitor nu plătește, bineînțeles că întârzierea este de responsabilitatea lui. Uh, deci nu înțeleg uh, ce se dorește <laughs> când se spune că dacă debitorul nu este responsabil pentru întârziere, creditorul nu uh, poate să obțină o soluție rezonabilă. Deci, cred că această formulare uh, nu este cea mai fericită. Cheltuielile legale sunt incluse sau nu pentru că știm foarte bine că pentru a obține uh, uh, a recupera o sumă de 1000 de euro, uneori uh, trebuie să se cheltuiască 2 sau 3000 de euro cheltuieli de judecată. Deci uneori nu merită uh, să se uh, înceapă o procedură pentru a obține uh, o astfel de sumă. Uh, de asemenea, se prevede un termen de 90 de zile, dar dacă uh, se face opoziție unui, împotriva unui titlu executiv, pentru că, după cum prevăd, cred, normele tuturor statelor, uh, se poate face opoziție împotriva unui titlu executiv și aici apar întârzierile de plăți, pentru că dacă, de exemplu, în Italia se face opoziție împotriva unui decret de aplicare, trec ani de zile până să se termine procedura. Deci, 90 de zile, un termen de 90 de zile nu schimbă nimic, practic. Trebuie să intervenim în fazele următoare. Deci, dacă există opoziție împotriva unui titlu executiv, uh, consecința acestei opoziții uh, trebuie să se rezolve în cât timp. Uh, astăzi, la tribunalele mici, avem termene de până la 2 ani, în tribunalele mari până la 5 ani. Deci aceste 90 de zile nu sunt adeptate. Eh, trebuie mai întâi să se rezolve problema eh, pentru că, în realitate, până se eh, reușește să se pună mâna pe bani, trec ani de zile și acest termen nu rezolvă nimic. Mulțumesc. Domnul Kozusnik. Děkuji, pane předsedající. Já v tomto smyslu jsem nováček na tomto výboru, jsem náhradníkem, ale... Eu sunt nou în această comisie, sunt membru supleant, însă nu sunt nou în acest domeniu deoarece sunt membru al Comisiei IMCO și am discutat acolo această problemă chiar săptămâna trecută. Ambii vorbitori au repetat practic discuția pe care am ținut-o noi la cealaltă comisie săptămâna trecută. Așa că, în afară de comentariile mele substanțiale pe care le-aș avea la propunerea dumneavoastră, aș uh, mai întreba din partea comisiei IMCO cum ar trebui să abordăm aceste probleme. Uh, pentru că eu cred că ar trebui să fie un lucru ce ține de competența IMCO. Vă pun întrebarea, bineînțeles. Cu siguranță, Comisia IMCO are deja un calendar aprobat, are o audiere programată, s-au făcut deja comentarii la propunere și avem exact aceleași întrebări pentru doamna Brigman. În ce privește propunerea, nu sunt convins că ea soluționează problema egalității uh, entităților care furnizează servicii publice. Nu cred că ar reduce birocrația și nu cred că propunerea ar crește gradul de transparență la contractele publice. Presidente, por una cuestión de orden, una cuestión de orden,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 O observație scurtă, domnule președinte. Asta este ceea ce spune IMCO. Eu cred că este o decizie politică și, într-adevăr, președinții grupurilor vor trebui să discute problema. În orice caz, Parlamentul va fi cel care va acționa, deci, iar decizia, sigur, ține de președinții grupurilor. Mulțumesc, domnule Baldasare. Aș vrea să încep cu sfârșitul. În ceea ce privește competența împărțită între noi și Comisia IMCO. Bineînțeles, uh, organismul uh, cel mai abilitat va hotărâ, dar mi se pare dificil uh, pentru a fi părtinitor că într-un lucru care este de domeniul dreptului comercial, uh, uh, ca această problemă să nu fie de resortul comisiei noastre. Trebuie să avem uh, măcar un aviz obligatoriu. Oricum, noi avansăm cu dezbaterile, așteptând să se clarifice care este comisia competentă pe fond. Știu că în multe state membre uh, există dificultăți uh, în, uh, în acest domeniu și eu am făcut parte din administrația locală, deci știu care sunt mecanismele uh, Uh, și uneori nu e vorba de birocrație sau de reavoință din partea administrațiilor. Uneori uh, mecanismele de finanțare sunt uh, cele care impun dispoziții de finanțare care până de fapt nu corespund din disponibilităților reale de casă, de numerar. Dar situația arată că fenomenul este foarte grav și repercusiunile asupra întreprinderilor sunt grave. Și ținând cont de momentul actual de criză și dacă nu uităm uh, eforturile pe care le fac guvernele pentru a finanța și din fonduri europene activitatea economică uh, și uh, măsurile pe care le iau pentru a lupta împotriva fenomenelor anticiclice, ne dăm seama că trebuie să facem și noi ceva pentru ca administrațiile locale să-și plătească mai uh, repede datoriile. Ast, uh, acesta s-ar dovedi un, uh, o măsură de sprijin foarte utilă pentru întreprinderi. Pentru a răspunde la obiecția colegului Speroni, um, obiectivul nostru este ca regula celor 90 de zile să fie uh, aplicată în mod uh, mult mai ferm. E vorba de impunerea unui titlu executiv uh, care să trebuiască să fie plătit în 90 de zile, bineînțeles existând posibilitatea de recurs pe care judiciară dacă titlul executiv, având în vedere că titlul executiv poate să fie greu contestat, pentru că se bazează pe elemente concrete, administrația care se opune și în această fază bineînțeles, nu trebuie să plătească cheltuielile de uh, judecate. Eu, sincer, nu cred că o administrație publică poate să se prezinte în fața cetățenilor uh, care aleg uh, uh această um, autorități uh, locale prezentând cheltuieli de judecate și în plus uh, sancționată de o entitate cu 5% uh, uh, ceea ce poate reprezenta o sumă care poate fi greu justificat conform criteriilor uh, bunei administrări. Deci, iată, acesta reprezintă un stimul pentru administrația publică, uh, pentru autoritățile locale, pentru a onora exigențele uh, propriilor furnizori. Vă mulțumim. I propose to pass to point să trecem la punctul 19, deoarece va trebui să votăm și timpul trece, după care revenim la 16. Punctul 19, adaptarea. la procedura de reglementare cu control. Dau cuvântul raportorului, Iosef Zayer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, începem voturile. Am parcurs procesul de comitologie. Ieri s-a votat în cadrul Comisiei Envi deoarece toată legislația care are de-a face cu pachetul numărul 5 de comitologie a fost competența Comisiei ENVI, întrucât în trecut am avut uh, Uh, se aude un băzăit în cască foarte neplăcut pentru interpreți. Uh, rugăm vorbitorul să stingă telefonul mobil. Uh, I would suggest you to adopt all of the amendments which the MV committee Sorry? No trans. Too close? Sorry. It's not my telephone. Cer scuze, nu era vorba despre telefonul meu. În orice caz, privind procedura de comitologie, am sugerat să se adopte toate amendamentele pentru a avea o poziție de negociere puternică în negocierile cu Consiliul. Pare să fie o chestiune foarte tehnică, însă din când în când când uh, revenim la problema comitologiei, aceasta de fapt întărește puterea Parlamentului. S-a criticat mult uh, birocrația din Uniunea Europeană și controlul public și cred că această aliniere din uh, dosarul privind comitologia este um, un mod de a consolida puterea Parlamentului și rămâne la latitudinea membrilor Parlamentului să folosească această șansă de a-și exercita competențele. În acest sens, este foarte clar că acest dosar este important. Le-am parcurs aproape în întregime și uh, suntem pe punctul de a uh, pune în aplicare tratatul Lisabona, ceea ce implică realizarea unei, unui alt aliniament și va trebui să ne pregătim pentru acest exercițiu. Aș dori să mulțumesc pentru uh, Comisiei ENVI pentru cooperare și, cum spuneam, putem sprijini toate cele nouă amendamente. Avem, uh, de asemenea, și amendamentul nostru. Basically a technical, uh, technical amendment, uh, but I think we can, uh, we can go on with this exercise and start. Băzuitul foarte supărător în căști continuă. Interpreții nu pot lucra în aceste condiții. This is not, uh, sorry, Thank you very much. Phone. Are you finished? Vă mulțumesc foarte mult. Ați uh, terminat? Cred că este vorba de telefonul altcuiva. Pentru a încheia, deoarece ne grăbim, aș sugera, întrucât este o chestiune mai puțin controversa, controversată, să votăm în bloc. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la votare. Doriți să votăm un uh, anumit amendament sau le votăm în bloc? Este cineva împotrivă? Votăm de două ori în bloc. Prima dată votăm privind propunerea comisiei. Astfel cum a fost modificată, bineînțeles. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Acum votăm proiectul de rezoluție legislativă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nicio abținere. Deci, să revenim la doamna Lechtenberg. secretariatul dorește să votăm. Votăm acum clarificarea, codificarea adică de la punctul 20 la punctul 28. Totul la oaltă. Cine este pentru? Împotrivă? Nu există abțineri? Acum putem uh, reveni la doamna Lindenberger. În sfârșit cer scuze, dar mă grăbesc. Există două comisii paralele și mie mi este foarte greu să fiu uh, prezentă peste tot. În uh, ceea ce privește raportul privind punerea în aplicare, nu ne-a parvenit încă un uh, document Cer scuze, prefer să vorbesc în limba germană. Documentele principale nu sunt încă disponibile. Am fost informată că ele vor fi disponibile în noiembrie. Până atunci, aș dori să spun membrilor comisiei următorul lucru. În dezbaterile următoare mă voi axa foarte mult pe un punct care s-a clarificat tot mai mult în anii premergători, și anume, dacă au loc proceduri în cazul unei încălcări și Comisia trebuie să intervină în calitate de gardian al afacerilor europene, și al punerii în aplicare a instrumentelor juridice europene, vedem din ce în ce mai frecvent că uh, problema este deferită statelor membre, deoarece aceste chestiuni se uh, reduc la plângeri ale cetățenilor privind încălcarea dreptului european. Uh, și acest lucru duce la o uriașă pierdere a încrederii la nivel european. Dacă actele normative europene nu sunt puse în aplicare și sunt încălcate, atunci trimiterea acestor uh, chestiuni înapoi statelor membre înseamnă că aruncăm pisica neagră în curtea celor care, tocmai a celor care încalcă dreptul. Cred că avem un rol important, acela de a asigura o bună aplicare a dreptului european. Comisia trebuie să facă acest lucru, iar noi trebuie să participăm. Altfel, vom avea următoarea problemă cetățenii ne vor spune pur și simplu că dumneavoastră emiteți legi la nivel european, dar apoi dacă un stat membru nu dorește să, la, să aplice legislația și există uh, o procedură în caz de încălcare, atunci uh, scopul nostru este să intervenim Și dacă obțin sprijinul dumneavoastră, aș dori să ne asigurăm că următorul raport va fi structurat conform acestor aspecte. Aș dori să, a, să discutăm mai mult aceste chestiuni. În caz contrar, Europa Uh, altfel vom da, moară, vom da apă la moară criticilor uh, Uniunii Europene. Această chestiune trebuie să dețină o importanță centrală și atenția noastră trebuie să convergă asupra ei. Prin urmare, în noiembrie, eu așa aș vrea să procedăm. Sunt deschis tuturor sugestiilor venite din partea colegilor din comisie, privind aspectele asupra cărora trebuie să ne concentrăm și vom organiza o audiere în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you very much. Speroni. Mulțumesc foarte mult, domnul Speroni. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că în fiecare an se face acest raport și în fiecare an spun că nu sunt de acord cu sub, ținând cont uh, diviziunea mm, puterilor uh, de la Montesquieu încoace, cred că Parlamentul trebuie să se ocupe de nu Parlamentul trebuie să se ocupe de aplicarea legilor pe care le votează. Uh, Parlamentul face legile, dar altcineva trebuie să supravegheze aplicarea lor. Dacă nu sunt respectate legile, Oamenii trebuie să se adreseze tribunalelor, nu uh, instituției uh, care a făcut legile respective. Nu e vina Parlamentului dacă uh, o lege nu este aplicată. Bineînțeles, uh, se poate adresa o întrebare Parlamentului, se poate cere o uh, clarificare, dar un mod normal pentru a se contesta o, o, te, un text normativ uh, trebuie uh, să se facă recurs la tribunal. Deci nu Parlamentul trebuie să aibă această putere de control asupra aplicării uh, normelor uh, pe care le votează. Merci. Domnul Masi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin raportorul în eforturile sale și cred că se îndreaptă într-o direcție bună. În mod clar, Parlamentul are și el un rol important de control, deoarece asta este funcția Parlamentului. Și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Speroni. Noi trebuie să facem proiecte de lege aici și, bineînțeles, să supraveghem organul executiv atunci când le pune în aplicare, mai ales uh, în uh, domenii care uneori rămân marginalizate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o susțin pe doamna Lichtenberger. Eu nu sunt pregătită să stau aici pur și simplu în calitate de legiuitor și să văd că toată munca noastră nu duce la nimic. Ar fi inutil. Vreau să adaug la ceea ce s-a spus un lucru și anume, în anii anteriori am lucrat foarte îndeaproape cu Comisia pentru Petiție. Dacă vom ține o audiere, sper să implicăm și pe ei, pentru că ei au uh, competențele acelea practice despre care ați vorbit. Atunci când lucrurile nu merg bine, ei uh, știu ce se întâmplă și pot contribui mult la ceea ce facem noi aici. De asemenea, aștept cu uh, răsuflarea tăiată ca să văd ce face Comisia în legătură cu statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că putem uh, avea o discuție în legătură cu meritul numai în momentul în care deținem un proiect de raport. Dar în ceea ce privește raportul prezentat și uh, cooperarea cu uh, Comisia pentru Petiții, sunt absolut de acord, dar trebuie să spun colegului Speroni că abordarea sa este una idealistă. Deci, lăsarea evaluarea, evaluării uh, Uh, aplicării dreptului comunitar în sarcina comisiei uh, este o utopie. Știm cum merg lucrurile și Parlamentul în următorii ani, în următorii zece ani chiar, trebuie să continue să controleze această aplicare a dreptului comunitar. Uh, suntem obligați să o facem, nu avem altă soluție. Mulțumesc. Vă rog, doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Sunt recunoscătoare. Desigur, e clar că există un raport cu privire la punerea în aplicare și l-am discutat ca parte integrală a activității noastre parlamentare. Sunt două puncte însă asupra cărora vreau să insist. Statele membre mai noi care au fost uh, membre în Uniune pe o, pentru o perioadă mai scurtă, trebuie să implementeze un întreg achi comunitar pe perioada mai scurtă de timp. Și trebuie să existe o monitorizare atentă. Trebuie să ne asigurăm că ele fac acest lucru și că cineva le asistă. Dar mai sunt și alte state membre care nu trebuie să pun, care nu pun în aplicare legislația comunitară în mod flagrant. Și aceasta este o cauză de uh, neînțelegere și de lipsă de armonie în Uniunea Europeană. Eu sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care mi l acordați dumneavoastră și împreună cu colegii noștri de la Comisia pentru Petiții vom încerca să vedem care ar trebui să fie principalul punct de interes pentru noi și sperăm să facem o mai bună punere în aplicare și supraveghere. Parlamentul are un rol important de jucat atât în punerea în aplicare a democrației în Europa, cât și în funcția sa obișnuită. Mulțumesc! Haideți să trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu cu privire la programul Stockholm. Voi vorbi eu în calitate de raportor. Este vorba despre un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor. Comisia lucrează împreună cu Comisia privind probleme constituționale și libertăți civile și pe baza noii proceduri comune a comisiilor prevăzute la articol 51 din regulamentul de regulamentul nostru, vom încerca să producem un proiect de rezoluție pentru sesiunea plenară din 11 noiembrie. Facem acest lucru pentru că Consiliul European ar trebui să aprobe programul de la Stockholm în cursul acestui an. Rezoluția va fi adoptată în urma unei întrebări parlamentare adresate de trei raportori, Carlo Casini, Juan Fernando Lopez Aguilar și eu însumi, întrebări puse Consiliului și Comisiei. Astfel, comisiile vor pregăti răspunsuri ale Parlamentului la propunerile de program. Și sperăm să facem acest lucru la timp pentru a influența decizia finală a Consiliului. Aceasta va fi prima dată când um, articolul 51 din regulament va fi utilizat. Noi încercăm să pregătim rezoluția în timp util și vrem să ținem întâlnirea celor trei raportori pe data de 8 octombrie la ora 2. o să prezentăm uh, proiectul de rezoluție și întrebarea aceea parlamentară pe care am spus că o să o adresăm Comisiei și Consiliului. Vreau să vă anunț care este termenul limită. Sigur, dumneavoastră veți uh, primi rezoluția care va fi adoptată de cei trei raportori până pe data de 8 octombrie și amendamentele iar termenul limită pentru amendamente este 22 octombrie, miezul zilei. Comisia va prezenta avizul său printr-un document de lucru. Întâlnirea comună a comisiilor noastre parlamentare se va ține pe 11 și 12 în plenara din noiembrie la Strasburg. Pot doar să vă spun că noi uh, lucrăm împreună Lucrăm în domeniul dreptului civil, bineînțeles, asta în ce ne privește pe noi. Spuneam că și Libe și AFCO au competență. Însă ambiția noastră este să ajungem la o singură rezoluție, dacă este posibil. Iar ea va fi alcătuită în funcție de contribuțiile tuturor raportorilor. Sperăm să obținem o rezoluție structurată sistematic. Am discutat acest lucru deja în cadrul comitetului la o altă reuniune. Și vă spun doar câteva lucruri pe scurt. Este una dintre problemele importante pentru spațiul comun de justiție, spațiul european de libertate, securitate și justiție. Rezultatele muncii noastre de până acum sunt următoarele. Noi nu dorim să ne limităm la o simplă continuare a programului anterior, ci vrem să se treacă la ceva concret, să punem ceva în aplicare pentru a consolida spațiul comun de libertate, securitate și justiție. Mai avem în vedere și aspectul politic. Trebuie să ajungem la un echilibru între securitate și drepturi. Aceasta este misiunea noastră. Ambele sunt importante și vrem să insistăm asupra lor. Bun, aveți întrebări? Doamna Wallis, vă mulțumesc. Uh, calendarul și întreaga metodă este nouă pentru noi toți. Cred că abordarea generală pe care o dorim este aceasta. Parlamentul să fie mai ambițios, uh, atât Consiliul cât și Comisia, în uh, ceea ce privește domeniul nostru de competență. Și cred că aveți dreptate să subliniați faptul că avem nevoie de o reechilibrare între securitate și drepturi. Acesta este celălalt fir roșu, adică documentele de la Comisie și Consiliu au acest slide motiv, plasarea în centrul atenției a cetățeanului. Noi trebuie să ne asigurăm că așa stau lucrurile, uh, și că se aplică în practică. În acest context, uh, vorbesc nu în numele Comisiei uh, uh, pentru Petiții, dar ei au deja un document de lucru care folosește din plin experiența petițiilor care au fost înaintate Parlamentului privind domeniile subliniate de programul Stockholm. Sper că aceasta să poată constitui o bază de probe ca să ne arate unde ar trebui eficientizat programul Stockholm. Și cred că aceste aspecte se referă la libera circulație, la regimul matrimo matrimonial. Sunt mai multe aspecte de acest gen care pot fi abordare prin întrebările pe care le adresați celorlalți uh, colegi de la celelalte două comisii. Vă mulțumesc! panie przewodniczący! ja chciałbym tylko dodać krótko że. mulțumesc domnule președinte aș vrea să fac uh, pe scurt o adăugire aș vrea să spun că programul de la stockholm uh, arată că poate fi un document comunitar care să se adreseze cetățenilor. Noi încercăm să găsim diferite forme de soluții juridice pentru diferite sectoare, dar de multe ori e vorba de lucruri tehnice care nu sunt transparente, nu sunt ușor de înțeles. Avantajul programului de la Stockholm este faptul că este un program uman care vorbește despre uh, chestiuni din viața de zi cu zi a cetățenilor, deci reprezintă o oportunitate imensă pentru a demonstra că este un proiect în interesul cetățenilor, persoanelor, nu în interesul administrației sau instituțiilor sau statelor, statelor membre. Această orientare uh, cred că trebuie să fie uh, cea care să ne călăuzească. Sunt convins că această orientare a discuțiilor noastre, această ambiție uh, acordată acestui uh, exercițiu trebuie să fie cea care să ne călăuzească și pe viitor în lucrările noastre. Vă mulțumesc. No more questions. Thank you. Dacă nu mai, dacă nu mai există întrebări, activitatea spațiului uh, comun, uh, juridic comun din uh, Europa a început cu Tampere, însă s-a accelerat după probele dramatice ale existenței terorismului. Uh, și cooperarea în uh, materie penală care a rezultat. Există evenimente mondiale care suscită o uh, mare participare din rândul uh, oamenilor politici. E trist să spun acest lucru, dar aceste fenomene au ajutat sau au impulsionat integrarea și cooperarea în materie juridică. cu accentul pe aspectele penale. Acum, noi dorim nu să diminuăm atenția acordată acestor probleme, ci să evidențiem aspectele civile și anume ce cele care guvernează viața de zi cu zi a cetățenilor în societate. Și uh, nu vreau să repet ce s-a spus privind uh, echilibrarea um, securității cu drepturile. Sunt foarte de acord cu antevorbitorul când ne referim la aspecte de drept civil, avem de-a face cu aspecte foarte tehnice, care nu sunt foarte ușor de comunicat, nu sunt ușor de înțeles de către public, iar noi avem nevoie de comunicare în Europa. De aceea, cetățeanul se află în centrul noului program Stockholm, cetățenii. Însă, subliniez încă două aspecte. În primul rând, avem nevoie de un program, un fel de manifest, ceva, un fel de comunicare politică, dar avem nevoie și să îl îndeplinim prin măsuri juridice concrete, acțiuni care să promoveze avantajele. Este o, o altă metodă de a câștiga credibilitatea din partea cetățenilor europeni. În al doilea rând, avem nevoie de un program, cadru, pe care să-l și monitorizăm și să-l evaluăm, să vedem ce este prevăzut acolo, pentru că putem avea multe uh, obiecții de prezentat comisiei și Consiliului privind uh, programul HEG, care a prevăzut multe lucruri care nu au funcționat. Haga. Aceasta este contribuția noastră. Și cred că se vor regăsi aceste aspecte în noul text. Dar trebuie să avem în vedere și ce va scrie Consiliul. Vor exista amendamente, nu numai la rezoluția la care lucrăm noi ca raportori, dar și la documentul care va veni din partea Consiliului. Vă mulțumesc foarte mult! 29. Trecem la punctul 29, drepturile consumatorului. Doamna Wallace. Sorry, Chairman. you passed the floor to me. Um... Îmi cer scuze, domnule președinte, nu eram pregătită. Această propunere sau acest dosar pe care l-am moștenit de la Parlamentul anterior este destul de cuprinzător. Comisia pentru piața internă este cea care are funcția de raportor principal um, raportul este legat de o propunere a Comisiei făcută acum mai mult timp, care încearcă să facă achiul în diferite domenii ce afectează consumatorul să fie mult mai coerent. S-a început uh, cu opt directive care ar fi trebuit să fie luate împreună și s-a ajuns la propunerea pe care o avem acum în față propunere ce se referă la patru directive din domeniul protecției consumatorilor. Este vorba despre contractele negociate departe de sediul firmelor, garanții și um, clauze injuste. Dacă ați ascultat uh, în ultimul mandat, Meglena Cuneva de la Protecția Consumatorului spunea că trebuie să ne asigurăm că pe piața internă trebuie să trecem de la organizarea de 27 de mini-piețe la piața unică, astfel încât consumatorii să o, o poată folosi în mod eficient și uh, să facem astfel încât achiul privind consumatorii să fie mult mai inteligibil, mai coerent. Trebuie să ajungem la un grad mai mare de armonizare. Atunci când propunerea a fost emisă, s-au emis și multe îngrijorări la finele ultimului mandat, atât în Comisia pentru Piața Interne, cât și în această comisie. Iar colegii, cu siguranță, aveți în față documentul de lucru pe care noi l-am redactat atunci. Îngrijorarea sau temerile ambelor comisii s-au uh, axat pe nivelul de armonizare. Noi uh, ne-am temut că în funcție de nivelul de armonizare cerut, s-ar putea da peste cap aranjamentele um, în statele care au un grad mai mare de protecție a consumatorului. Deci le-ar da înapoi și că această propunere ar împiedica pe viitor statele membre să adopte un grad mai mare de protecție a consumatorului decât cel prevăzut de Uniunea Europeană. Deci aceasta a fost temerea. Și uh, împreună cu cerința din articolul 95 al tratatelor, ne-a îngrijorat pe toți, pentru că ni se pare că există o contradicție între cele două. O altă problemă a privit armonizarea drepturilor la nivel comunitar și căile de atac de la nivel național, căile de recurs. Mai ales în Marea Britanie știm că lucrurile sunt foarte diferite față de restul continentului. Dacă se trece la o armonizare europeană, se pot pierde căi de atac ce există la nivel național. Deci, iată o serie de probleme relevate. Comisia a promis că va analiza aceste probleme și că ne va raporta în decembrie. Deci, de câte înțeleg, ei sunt încă în curs de pregătire pentru acel raport. Colegii ar trebui să știe că în această comisie trebuie să discutăm o problemă și mai importantă. Timp de mai mulți ani am uh, lucrat pe un proiect de lege pentru un contract european. Și uh, am analizat foarte mult dreptul contractelor ei, acel proiect trebuia să ne informeze despre revizuirea achiului ce privea consumatorii. Noi, în cadrul comisiei, ne-am temut că va fi luată în analiză doar directiva privind consumatorii. și că nu se va ține cont și de legea contractelor. Nu știu dacă aceasta a fost o greșeală sau pur și simplu o oportunitate ratată. Depinde cum privim problema. Iată deci că am subliniat mai multe aspecte problematice. Acum cred că ele au fost trecute pe ordinea de zi doar ca introducere. Avem deci acest dosar destul de gros de la Departamentul de Politică, l-am primit astăzi, dacă doriți să îl uh, analizați, găsiți acolo câteva studii foarte utile privind drepturile consumatorilor și legea contractelor. Cred că e foarte bine ca să aveți niște cunoștințe de fond. Noi cu siguranță vom reveni la această problemă de îndată ce Comisia, va, Comisia Europeană va publica acel raport prevăzut pentru decembrie și apoi vom vedea care sunt propunerile lor cu privire la cele patru directive. Întrebări sau comentarii? Doamna Galo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc doamnei Valiz pentru acest document de lucru foarte bogat. Document în care se pune o problemă care mi se pare esențială. Problema întrebare privind rolul Comisiei și cadrul comun de referință în materie de contracte. Propunerea Comisiei nu conține nicio referire la proiectul de cadru comun, iar soluțiile propuse nici măcar nu au fost luate în considerare, deci cred că e aici o problemă de coerență. Sigur, ne mai putem întreba dacă acest proiect al Comisiei ține de dreptul comunitar al contractelor sau dacă este pur și simplu un instrument facultativ. Mulțumesc, domnule președinte. Alte comentarii? Doamna Wallis, doriți să răspundeți? Weird point. Trecem la punctul 30. Schimb de, op- de opinii cu serviciul juridic privind hotărârea uh, Curții Europene de Justiție din 3 septembrie. Serviciul juridic are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în ultima vreme am uh, primit mai multe probleme foarte interesante și, după cum știți, este de competența noastră să le soluționăm. În ce privește Irlanda, este vorba despre un litigiu care a fost inițiat de Parlament la cererea acestei comisii juridice privind regulamentul ce impune o contribuție financiară Irlandei pe perioada 2007-2010. Este vorba despre un fond care a fost creat printr-un acord internațional între Marea Britanie și Irlanda și care dorește să promoveze progresul economic și social și să încurajeze contactul între socialiști și unioniști, secesioniști și unioniști. Sigur, și comunitatea contribuie la acest fond. Modul de contribuție este enunțat în regulamentul care a fost atacat în fața curții. Comisia s-a bazat pe articol, articolul 308 din tratat, care prevede uh, consultarea Parlamentului și votul în unanimitate în Consiliu. Departamentul nostru a hotărât că baza sau temeiul juridic trebuia să fie articolul 159 care prevede codecizia cu majoritate calificată în Consiliu. Plenara a respectat avizul nostru cu privire la articolul 159. Ca urmare a deciziei noastre și a recomandării dumneavoastră, serviciul juridic a primit recomandarea să introducă un recurs la Curtea Europeană de Justiție și a ataca decizia Consiliului. Pe 3 septembrie, Curtea a dat hotărârea sa și a constatat că obiectivele acestui regulament corespund celor urmărite prin politica europeană de coeziune economică și social. Curtea a mai constatat că, în că potrivit regulamentului, contribuția financiară oferită de comunitate este necesară pe lângă instrumentele structurale pentru a se ajunge la acel grad de coeziune. Totuși, Curtea a mai spus că Deși este clar că obiectivul regulamentului se referă la coeziune economică și socială, nu exclude că atunci când acest fond vine din bani comunitari, să nu se facă în afara obiectivului de coeziune economică și socială. Deci se poate ca fondul să fie folosit și în alte scopuri decât cel de coeziune. Astfel, Curtea consideră că sing articolul 159 singur nu este suficient și trebuie coroborat cu articolul 308 din tratat. Având în vedere acest raționament, Curtea anulează regulamentul și își menține hotărârea până când se va adopta un nou act, o nouă reglementare. Deci, Parlamentul a obținut ceea ce a dorit, anume anularea regulamentului și recunoașterea faptului că el ar fi trebuit adoptat prin codecizie. Apoi, um, în ce privește cealaltă probleme, curtea s-a îndepărtat de jurisprudența sa obișnuită. Aici ni se spune că trebuie să adăugăm articolul 308. Acesta mi se pare un element străin și un element ipotetic care face imposibilă aplicarea pe viitor. Este un element străin față de textul însuși, însuși al regulamentului. Pe de altă parte, curtea se îndepărtează de jurisprudența sa obișnuită, care spune că atunci când un articol cere majoritate calificată, iar celălalt unanimitate în Consiliu, cele două articole nu pot fi coroborate. Deci, în mod tradițional, curtea ne zisese întotdeauna că atunci când în textul de lege se cere cu decizia, iar în celălalt articol, simpla consultare se pot lua împreună pentru că uh, primează decizia. Până acum, acest lucru ne fusese comunicat de curte, dar atunci când este vorba de unanimitate de o parte și cu decizie pe de cealaltă parte, nu mai poate fi uh, la fel. Deci, codecizia primează asupra uh, celorlalte um, tipuri de votare, însă atunci când apare unanimitatea, ea primează. Pe viitor nu știm dacă această hotărâre se va constitui în jurisprudență sau este pur și simplu o deviere momentană. În orice caz, noi credem că trebuie să privim această hotărâre ca specifică în acest caz. După cum știți, 308 este articolul care se poate folosi atunci când nu există un alt temei juridic. Deci credem că aici, probabil, curtea și-a motivat decizia pe baza faptului că 308 are un caracter specific și particular. Vă stăm la dispoziție dacă mai doriți și alte informații cu privire la hotărâre. Profit de această ocazie pentru a vă semnala o hotărâre tot din 3 septembrie cu privire la regulamentul privind transferul sau transportarea deșeurilor. Comisia și-a fondat acest regulament pe 115 și 303 din politici comerciale, 133 în acest caz, uh, curtea, și-a, curtea nu a dat dreptate Comisiei, ci Parlamentului și Consiliului. Deci a spus că noi am procedat bine. Este o hotărâre deci în aceeași zi care ne spune că scopul uh, regulamentului era protecția mediului înconjurător. Comisia spusese că în... Deci Comisia și Parlamentul aveau păreri contrare și aici, până la urmă, uh, Curtea și-a continuat linia de jurisprudență clasică și a dat dreptate nouă. Și o altă um, cauză cu rezultat pozitiv pentru Parlament este cea referitor la regulamentul privind roamingul, tarifele de telefonie mobilă. Acest regulament a fost adoptat pe um, baza articolelor privind piața internă, codecizie, a fost atacat la Tribunalul Britanic de toți operatorii de telefonie mobilă, Vodafone, Orange și ceilalți. Ei bine, temeiul juridic aici nu a fost corect și nici nu exista o alternativă în tratate. Foarte recent am uh, audiat și concluziile avocatului general, care știți că nu au caracter obligatoriu pentru curte, curtea poate să le urmeze sau nu. Deocamdată însă, avocatul general dă dreptate Parlamentului și Consiliului și spune că articolul 95 era justificat, deoarece este vorba despre activități transnaționale, transfrontaliere și că aceste norme doresc doar să elimine obstacolele din calea bunei funcționări a pieței interne. Operatorii contestaseră acea normă deoarece ea fixa prețuri, dar nu asta era ideea. Și apoi s-a mai pus problema principiului subsidiarității și proporționalității. Aici avocatul general dă din nou dreptate legiuitorului. Spune că este vorba despre o activitate prin natura sa transfrontalieră, și subsidiaritatea a fost respectată pentru că comisia este competentă. Apoi, avocatul general spune că acest regulament privind roamingul are o dată de expirare, are un termen, iar curtea ne spune, având în vedere că există acest element, se respectă și principiul proporționalității. Dacă legiuitorul dorește ca regulamentul să devină permanent, să devină definitiv, trebuie să aducă o justificare suplimentară. Iată, deci, avem mai multe hotărâri ale curții în care vedem că uh, într-o hotărâre se îndepărtează de justiția obișnuită, dar în celelalte două și o confirmă. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim foarte mult! Întrebări? Domnul Masi, vă rog. Vreau să felicit serviciul juridic pentru această reușită. Mă simt oarecum marginalizat, pentru că nu reușesc să înțeleg. Știu că nu e nicio legătură cu curtea, dar, în fine, felicitări pentru faptul că avocatul general a avut câștig de cauză. Mai aveți alte întrebări? Întreabă domnul președinte? Nu? Și eu vreau să mulțumesc serviciului juridic pentru tot ceea ce a făcut și pentru prezentarea de astăzi, atât de clară și importantă pentru activitatea noastră. Vă mulțumesc! Mm, la diverse, mai aveți ceva de adăugat? Nu? Atunci aș dori să anunț faptul că următoarea ședință va avea loc la Bruxelles, joi pe 8 octombrie, de la ora 14 la ora 16. Și Următoarea luni, pe 9 noiembrie, de la ora 15 la ora 18.30 și joi 10